de a impune uh, o sancțiune, un avertisment împotriva domnului Voigt. Președintele a primit o solicitare din partea grupului S și D și ECR, solicitare de, de numiri în comisie parlamentare și într-o delega- și în într-o delegație. Aceste nominalizări, aceste numiri vor fi incluse în procesul verbal al acestei ședințe. Dacă nu există, dacă nu vor exista observații până la sfârșitul reuniunii, se până la adoptarea